comisiile parlamentare care va face parte din procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu este, există nicio observație, uh, adoptarea procesului verbal uh, va, considera adoptat, va fi considerată adoptată. Uh, trecem acum la următorul.